mai mare a obiectivelor noastre cu obiectivel, obiectivul uh, dezvoltării durabile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Desir. Dezbaterea s-a încheiat. Votarea va avea loc mâine la ora 12. Următorul uh, punct pe ordinea de zi este uh, întrebarea adresată Comisiei legată de cazurile antidumping situația actuală și perspectivele legate de aceste cazuri. Este vorba de o întrebare din partea PP-ului, SD-ului, ALDE, Verzii, ECR. Inițial, voi da cuvântul autorilor uh, acestui, acestei întrebări. Două minute la dispoziție are domnul Caspari. Domnule președinte, stimați uh, colegi, antidumpingul are un rol foarte important în uh, această lume și pot, cred că pot să vorbesc în uh, numele tuturor colegilor. Nu ne interesează uh, protecționismul și folosirea adecvată a antidumpingului. Trebuie să, ne, trebuie să ne putem uh, apăra în momentul în care firmele, anumite firme aduc pe piață produse de dumping, produse care sunt, au fost produse sub, sub costul pieții Domnul președinte, întreb pe domnul Caspari, mi s-a spus că nu există o interpretare. Se pare că totul e bine, de fapt. Așadar, domnule președinte, este vorba de uh, produse care sunt aduse pe piață la un preț sub uh, prețul uh, producerii acestora, tocmai pentru a scoate alte firme de pe piață și pentru a-și crea un avantaj ilegitim. Aș dori să mă refer mai ales la un punct. M-ar interesa din uh, partea Comisiei dacă există asemenea experiențe în, uh, uh, din partea Comisiei și dacă se știe în ce mod ar putea fi implicate alte guverne în, în, în acest domeniu. Există, există uh, regiuni, există guverne care încearcă să aibă o influență în, uh, în acest uh, fenomen și uh, Mă interesează acest lucru deoarece um, am fost abordat de diferite firme îngrijorate de aceste lucruri și un alt aspect, um, mai multe firme mi-au cerut să iau uh, contactul cu comisia pentru a uh, împiedica asemenea cazuri uh, de uh, dumping uh, da, și există un aspect delicat dacă se introduc asemenea uh, taxe vamale. Acest lucru s-ar putea să aibă reper- repercursiuni asupra produselor Uniunii Europene în alte țări. Domnul președinte, mulțumesc domnului Caspari. Acum pentru două minute domnul Moreira. Președinte, colegas, uh, comisariu. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar. Aș uh, dori să știu um, din partea Comisiei cum uh, consideră Comisia că trebuie să procedeze în aceste cazuri antidumping. De curând, Comisia a transmis o comunicare în care s-a afirmat că Comisia dorește să pună accentul pe politică de liberalizare Uh, se afirmă că liberalizarea depinde de uh, competitivitate, uh, producția europeană trebuie protejată, trebuie să existe condiții egale de concurență și trebuie să există instrumente adecvate în relațiile cu Organizația Mondială a Comerțului. Desigur, aceasta este baza legală, însă avem nevoie și de instrumente concrete de pune, punere în aplicare. Așadar, ca, întrebarea mea, care este situația în ceea ce privește uh, măsurile Consiliului um, legate de, punere, de punerea în aplicare a instrumentelor legate de uh, protejarea uh, comercială? Există Există garanții că asemenea măsuri de uh, protecție comercială vor fi puse în aplicare uh, deoarece Consiliul a prevăzut anumite uh, excepții, exceptarea de la procesul de comitologie. Acest lucru va duce la, un, uh, la o procedură, de, uh, o procedură decizională mai îngreun, îngreunată. O altă întrebare. În comunicarea amintită, din partea Comisiei se spune că va analiza în ce măsură uh, pot fi, pot fi actualizate actualele instrumente de apărare în politica comercială. Și și ar trebui să vedem și dacă Comisia nu are o poziție clară, cum ne poate garanta Comisia um, că se va asigura că anumite state nu vor uh, îmbunătăți aceste uh, instrumente. Vă mulțumesc, domnule Morera. Acum, pentru două minute și jumătate, domnul Rinaldi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Nu sunt foarte mulți colegi de față la această discuție despre cazurile antidumping și totuși este un subiect uh, foarte aprins în uh, țările din care venim. Niciun subiect pe planul comerțului internațional nu este mai uh, important pentru IMM-uri, pentru oamenii de afaceri și pentru consumatori. Dumpingul este un subiect foarte, foarte important. Și gestionarea acestui uh, subiect este pe măsură de importantă pentru cei implicați. Comisia întreprinde, ia inițiative antidumping e adevărat, însă noi am vrea să se țină seama de următoarele principii. Transparență de plină în măsurile luate, evaluarea criteriilor adoptate și a rezultatelor realizate. Și comunicare, o strategie de comunicare, pentru că aceste cazuri anti-dumping scoase în față de comisie sunt un element care ne liniștește într-un fel și liniștește pe oamenii, dar face și pe lucrători totodată. În al doilea rând, există un uh, alt element în cazurile antidumping. Există un spațiu de manevră și sunt uh, decizii care trebuie luate până la urmă. În al treilea rând, după tratatul de la Lisabona, Parlamentul trebuie implicat 100% și trebuie să fie informat cu privire la ce se întâmplă. Comisia face eforturi pentru a accepta rolul Parlamentului. Nu l acceptă 100%, dar s-au făcut totuși eforturi și uh, îi mulțumesc domnului comisar pentru asta. Însă este important să ne implicăm mai mult în cazurile antidumping. În fine, dialogul cu societatea și aici cred că este loc de mai bine din, în ceea ce face Comisia. Parlamentul nu, poate, nu se poate ca Parlamentul să fie singurul organism care ascultă pe protagoniști. Cred că aici Comisia ar trebui să preia noile cerințe referitoare la domeniile de competență exclusivă care decurg din tratatul de la Lisabona. Pentru noi, politica antidumping trebuie să facă parte dintr-o politică de comerț integrată bazată pe deschidere și echitate. Cred că astfel am putea înregistra progrese. Mulțumesc. Rinaldi. Mulțumesc, domnule Rinaldi. Următorul argumentul domnul Schlitter, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Putem vedea consecințele și este păcat că Comisia nu a profitat uh, în 2007 să reformeze Uh, sistemul instrumentelor, instrumentelor de protecție comercială. Când s-a discutat acest lucru? Uh, vorbim aici despre Lisabona, procedurile de luare a decizii, deciziilor. Uh, se pare că există o procedură adecvată, însă verzii nu au probleme cu implementarea atâta timp cât regulile sunt clare și transparente și corecte. De asemenea, Eh, trebuie să nu avem în vedere doar interesele producătorilor, ci și cele ale consumatorilor. După cum a spus domnul Caspari, ideea este că vrem să eliminăm practicile de dumping. Acestea fiind spuse, costurile reale trebuie să țină cont și de dumpingul de mediu. Un avantaj economic care decurge din evitarea legislației de mediu este la fel de grav ca orice altă formă de dumping și de evitare a legislației. Uh, problema mediului este la fel de serioasă și de aceea trebuie să fie văzută în contextul uh, problemelor, problemelor dumping Avem politici comerciale care pot fi folosite pentru a obține alt scop, însă aici putem folosi măsurile anti-dumping pentru a Uh, împiedica uh, importarea de emisii de, car- de carbon prin sistemul de uh, comercializare a emisiilor. Există mii de companii care au patru criterii care se aplică atât atunci când primesc alocarea emisiilor. Însă ar fi mult mai ușor să uh, înființăm o procedură antidumping împotriva unui stat care nu folosește măsuri responsabile în ceea ce privește mediul. Vă mulțumesc, domnule Schlitter. Acum două minute are cuvântul domnul Scholz. Domnule președinte, distinși colegi, domnule comisar, deja în dezbaterea anterioară am uh, discutat despre faptul că politica comercială trebuie integrată într-un context mai larg. Dreptul, uh, aceste drepturi trebuie protejate pe nivel, uh, la nivel internațional. Și un forum uh, um, potrivit este Organizația Mondială a uh, Comerțului. Și instrumentele uh, în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului cere, cer Comisiei să protejeze drepturile um, producătorilor din Uniunea Europeană și noi vă cerem să lărgiți definiția costurilor uh, uh, de producție, să fie să, fie, să se țină seama și de aspectele sociale. Pentru că astfel apar uh, presiuni concurențiale asupra întreprinderilor europene care sunt amenințate cu dispariția. Și apoi trebuie să discutăm și despre definiția instrumentelor de protecție după părerea mea, um, avem nevoie de o instanță de um, apel. Tot mai multe întreprinderi mici și mijlocii se plâng de faptul că um, interesele lor nu sunt uh, urmate la fel de, de consecvent ca și interesele marilor uh, întreprinderi. Și de aceea ne întrebăm dacă Comisia își dă seama cât de eficiente sunt măsurile la care apelează. Și aș dori să mă refer aici în mod concret la concernul Sankobern și care, uh, care a fost uh, hotărârea acest, uh, comisiei. Această uh, hotărâre, desigur, sprijină acest uh, concern, însă pune în uh, în pericol mul- foarte multe locuri de uh, muncă. Și întrebarea mea este dacă, um, dacă întreprinderile mici și mijlocii sunt suficient de bine organizate pentru a putea profita de aceste posibilități. Mulțumesc domnului uh, Scholz. Acum are cuvântul domnul de timp de două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, de la începutul crizei economice, Comisia, în repetate rânduri, ne-a promis că nu va recurge la protecționism însă, și, ci că va fi de partea liberalizării, că va crea șanse pentru companiile europene, că va transforma Europa într-un spațiu atrăgător pentru investitori. Sunt de acord că trebuie folosite măsuri antitampică columnele sunt necesare, însă problema este dacă le folosiți ca măsuri pro- protecționiste. Anchetele antidumping, numărul anchetelor antidumping arată că acestea sunt folosite. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, domnule comisar. Am vorbit cu dumneavoastră acum câteva săptămâni despre o problemă din Belgia cu o companie producătoare de electronice. Au ajuns la un acord, în această privință au rezolvat problema și totuși dumneavoastră nu ați renunțat la ancheta antidumping și la măsurile antidumping în uh, acest conflict între o companie belgiană și o companie din altă țară care colaborează pentru a crea uh, și creează locuri de muncă. Vă mai dau un exemplu. În Regatul Unit există o situație legată de domeniul uh, fibrelor de, stric, fibrelor de stric, sticlă. E vorba de 43,6% un produs folosit în această măsură în Regatul Unit și folosit pe scară largă și în Europa pentru producția de diferite bunuri. În fine, domnule comisar, nu predecesorul dumneavoastră, ci cel dinainte a impus uh, legislația antidumping în sectorul agricol. Acum ne îngrijorează costurile de producție, problema siguranței alimentare, însă costul îngrășămintelor din cauza legislației antidumping impuse de Comisie, a crescut cu 137%. Ce se întâmplă? Haideți să deschidem piețele dumneavoastră și să știți că am încredere în dumneavoastră. Trebuie să scăpați de acest protecționism în Europa. Aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Sturdy. Următorul are cuvântul domnul comisar de Gucht. Thank you very much, uh, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că Parlamentul European împărtășește opinia noastră că apărarea producției comunitare împotriva distorsiunilor externe este un component necesar al unei strategii comerciale deschise și corecte. Vă asigur că uh, aceste decizii trebuie să fie continue, să fie fondate pe măsuri uh, uh logice și avem un sistem extrem de eficient de apărare comercială, de protecție comercială. Ținem cont de toate interesele și vrem ca uh, părțile interesate să nu influențeze în niciun fel procesul de decizie. Orice decizie este luată în urma unei analize complete. Uh, recunosc că în recent părți terțe au încercat să ne influențeze prin exercitarea de presiune asupra industriei, asupra unor industrii sau unor state membre. Eu condamn asemenea acțiuni în acest context, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona acordă o oportunitate de a uh, rezolva această problemă. Vă asigur că numărul de cazuri de uh, instrumente de protecție comercială rămâne constant, deci nu crește, după cum spune doamna Sturdy am reușit să evităm o creștere semnificativă ca urmare a recesiei, recesiunii din lume, asigurându-ne că instrumentele antidumping nu pot fi folosite în scopuri protecționiste. Statisticile arată că numărul de cazuri din Uniunea Europeană este mai scăzut decât în uh, statele partenere. China este o sursă majoră de comerț incorrect, în jur de 35% din cazuri privesc China. Uh, sunt dispus să uh, întreprind acțiuni și acolo unde este vorba de măsuri uh, legate de subvenții. Comisia a examinat trei aspecte, uh, dumpingul, sub, subvenționarea și uh, salvgardarea. Dumpingul și subvenționarea țin de o plângere uh, din partea unei companii implicate în caz. Conform regulamentelor de bază, uh, cei care depun plângerile pot să și le retragă și o procedură nu uh, poate fi încheiată decât în cazul în care o asemenea încheiere este în interes comunitar. Comisia a acceptat retrageri în trecut și a încheiat uh, anchetele fără a adopta măsuri. În ceea ce privește al treilea caz menționat, salvgardarea, este vorba de o plângere și o cerere adresată de către guvernul vizat uh, și anume guvernul belgian o procedură ușor diferită. o companie a informat Comisia că a, i-a cerut guvernului belgian să retragă uh, cererea în ceea ce privește uh, măsurile de salvgardare, însă guvernul belgian nu a informat încă Comisia dacă se va conforma cererii formulate. Deci așteptăm ca guvernul belgian să adopte o decizie. Acestea sunt faptele în cazul respectiv. Pentru a continua cu aspecte mai largi, instrumentele de protecție comercială sunt bine justificate. În absența unor reguli la nivel internațional în legătură cu concurența, asemenea, instrumente sunt singura modalitate de a proteja uh, industria de uh, produse comercializate incorrect. Existența unor limite de timp asigură acțiuni rapide din partea industriei și din partea exportatorilor. Vreau ca aceste instrumente să fie corecte față de to- toți operatorii economici vizați. Regulile internaționale cu privire la protecția comercială se renegociază în acest moment în Organizația Mondială a Comerțului. Poziția Uniunii este clară. Vrem să menținem eficiența acestor instrumente, protejând uh, companiile noastre împotriva exporturilor. Acest lucru, uh, împreună cu schimbările aduse de Tratatul de la Lisabona, sunt extrem de importante pentru măsurile ulterioare. În ceea ce privește IMM-urile, instrumentele de protecție comercială reprezintă o problemă pentru IMM-uri prin costuri și complexitate. Trebuie să reducem povara administrativă pentru IMM-uri. De aceea am comandat un studiu care să examineze uh, problemele cu care se confruntă IMM-urile atunci când uh, au de-a face cu instrumente de protecție comercială și uh, pentru a analiza modalitățile de a elimina aceste dificultăți. O propunere a Comisiei din martie Eh, spune că Parlamentul European va fi informat în legătură cu aceste operațiuni. De asemenea, eh, există măsuri în legătură cu care comisiile Parlamentului trebuie să își dea avizul înainte de adoptarea unei măsuri de către comisie. Eh, în orice moment, Parlamentul poate să obțină informații suplimentare la cerere. Comisia este pregătită să facă o propunere pentru alinierea, alinierea eh, instrumentelor de protecție comercială cu uh, actele delegate și alte instrumente legislative. Însă continuă uh, discuția cu instituțiile în legătură cu uh, actele de implementare. Comisia urmărește discuțiile și, pe baza contactelor cu celelalte instituții, va evalua un timp propice pentru a, o asemenea propunere. Este vorba însă de o data la care va fi făcută propunerea, care uh, va fi uh, elaborată de către Comisie. În ceea ce privește comitologia, nu văd niciun fel de argument în tratatul de la Lisabona care să acorde uh, drepturi speciale comitologiei în domeniul comercial. Și nu uh, vom uh, accepta o asemenea mențiune. Decizia este în mâinile Parlamentului și a Consiliului, cu toate că și Comisia ar putea să joace un rol. Și în final s-ar putea ca doar Curtea Europeană de Justiție să se pronunțe. Este vorba aici de o majoritate diferită uh, pentru a uh, uh, răsturna o decizie a comisiei. Acest lucru nu este acceptabil pentru comisie. În ultimul rând, în ceea ce privește folosirea instrumentelor de protecție comercială de către statele terțe, într-adevăr, au crescut, a crescut numărul de asemenea cazuri după apariția crizei economice. Monitorizăm statele terțe și întreprindem acțiuni, cum ar fi monitorizare intensă, intensă um, și chiar inițiarea, inițierea unor proceduri de um, la Organizația Mondială a Comerțului proceduri de dispute comerciale. Aceste Uh, măsuri duc deseori la uh, rezultate pentru exporturile Uniunii Europene. S-a pus o întrebare în legătură cu răspunsul acordat statelor terțe ca urmare a presiunilor exercitate asupra întreprinderilor europene am primit petiții legate de acest subiect de la întreprinderile europene, însă numele companiilor rămâne anonim. Există un caz în care este implicată China. China a ridicat această problemă într-o procedură de dispută la Organizația Mondială a Comerțului. Uh, au mai existat două întrebări în legătură cu revizuirea instrumentelor de protecție comercială. Aceste instrumente nu vor fi revizuite, o revizuire nu este necesară, există uh, un volum foarte mare de muncă în domeniul comercial în, urm- în următorii ani și nu vreau să redeschid anumite de discuții în, printr-un proces de revizuire. Aș lua în considerare un asemenea proces doar odată ce se va termina runda de negocieri de la Doha. În ceea ce privește întrebarea din partea membrului eh, din partea Partidului Verzilor, domnul Schlüter, ca și numele faimosului sculptor medieval. Este o întrebare interesantă, pentru că, după cum știți, aceste cazuri anti-dumping sunt uh, intentate de către companii pe baza uh, unei, unei plângeri din partea unei întreprinderi. Deci, dacă o, o întreprindere ar ridica problema pe care ați uh, pus-o în ceea ce privește importul de emisii, Comisia va putea examina problema și va uh, ajunge la o concluzie în legătură cu oportunitatea unor măsuri. Toate acestea în funcție de argumentele întreprinderilor vizate. Deci dacă vom primi o asemenea plângere, vom, suntem dispuși să examinăm problema. Vă mulțumesc, domnule comisar. Um, îmi pare rău, uh, Cartonașul albastru nu e, procedura cartonașelor albastre nu este permisă în cazul intervențiilor Comisiei. Acum are cuvântul uh, doamna Moscardini, două, două minute. Domnule președinte, domnule comisar, antidumpingul reprezintă un instrument de protecție foarte important pentru ca schimburile comerciale să se poată întâmpla în mod uh, adecvat. Pentru a exista o concurență corectă, avem nevoie de noi reguli uh, în cadrul procesului de comitologie. Tratatul de la Lisabona spune foarte clar că Comisia este responsabilă pentru punerea în, uh, punerea în, în aplicare, însă noi avem dreptul de uh, supraveghere a Comisiei. Ei bine, compromisul uh, actual ne spune că Parlamentul nu poate să-și exercite acest rol, demo- rol democratic. Uh, și acest lucru poate duce la un dezechilibru instituțional și de aceea nu înțelegem și respingem uh, propunerea făcută ca măsurile antidumping să fie tratate în mod diferit, deoarece astfel sunt implică sunt implicate elemente politice pe care nu le considerăm a fi acceptabile. După părerea noastră, cred că ar fi necesar Uh, este necesar ca uh, producătorii să fie uh, protejați de aceste măsuri de nepotrivite și dacă, dacă nu facem acest lucru, pur și simplu ne facem rău nouă însuși și de aceea nu suntem de acord cu acest mecanism propus de protecție comercială. Așadar, propunerea actuală nu o putem accepta și facem apel la um, bunul simț al Comisiei și al uh, statelor membre. Și statele membre au interesul de a exista o dezvoltare mai largă și o asemenea dezvoltare este posibilă doar dacă există reguli foarte clare, reguli care respectă um, instituțiile. Vă mulțumesc, doamna Moscardini. Acum, în numele grupului uh, SND, are cuvântul domnul Pirilo. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, distinși deputați. În ultimii ani, numărul cazurilor antidumping inițiate de comisie a crescut. Și asta din cauza creșterii numărului de practici comerciale neloiale folosite de alte țări împotriva companiilor europene. În timpul crizei financiare au fost 332 de astfel de cazuri. Noi credem într-un comerț liber și echitabil pe baza acelorlași, reguli. Trebuie apărată eficacitatea instrumentelor europene de protecție comercială care sunt folosite pentru a remedia situațiile de ilegalitate. Ne îngrijorează și complicațiile care ar putea apărea în contextul reformei comitologiei și eficacității instrumentelor de protecție comercială. Să permitem serviciilor diplomatice să decidă în acest context, ar trebui să avem date concrete pentru a lua astfel de decizie. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Piriu. Acum are cuvântul domnul Zahradil. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la cele afirmate de domnul Sturdy. Anti-dumping este un foarte bun servitor, însă un foarte rău uh, stăpân. Servește în protejarea întreprinderilor uh, europene față de uh, o concurență neloială, însă uh, este un instrument care de care se poate abuza în scopuri protecționiste, de exemplu, și pentru închiderea pieței europene față de importuri din alte țări. Și aș dori să vă cer, domnule comis- comisar, să faceți tot ceea ce puteți pentru a opri acest lucru și să vă asigurați că măsurile antidumping nu sunt folosite pentru a urmări obiective protecționiste și pentru a bloca piața europeană față de restul lumii. Dar acest lucru nu, ar, nu ne-ar uh, sluji nouă. După părerea mea, o Europa închisă nu servește nimănui. În uh, trecut, Europa, când, când a, fost des, a, a fost deschis, a fost, acest lucru a fost uh, spre beneficiul tuturor. Vă mulțumesc, domnule Zahradil. Are acum cuvântul doamna Pisoto, însă nu este prezentă. Ajungem la procedura um, intervențiilor spontane și are cuvântul doamna Căstinger. Vă mulțumesc, domnule uh, președinte. Dumpingul social sunt, este o metodă care este folosită în țările în curs de dezvoltare foarte des și problema uh, antidumpingului ne arată cât de important este ca în cadrul uh, acordurilor uh, internaționale să apelăm la asemenea instrumente de protecție. Și pentru a ne asigura că întreprinderile europene nu sunt dezavantajate pe plan uh, global. Și mă îngrijorează, din nou subliniez acest lucru, negocierile în cadrul uh, Mercosur. Asemenea, um, uh, abordări durabile trebuie integrate și în acordurile comerciale. Dumpingul este, uh, reprezintă o problemă serioasă și în domeniul uh, agricol, unde structuri tradiționale sunt amenințate cu uh, dis- dispariția. Și aș dori să atrag atenția asupra relațiilor Uniunii Europene cu America Latină, care exprimă foarte clar importanța pe care o au aceste aspecte pentru Parlamentul European. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Köstinger. În uh, încheierea dezbaterii uh, are cuvântul domnul de Gucht. Mulțumesc, domnule președinte. Un scurt răspuns pentru domnul Scholz legat de acel caz cu compania producătoare de fibre de sticlă politicile antidumping pot avea impact și asupra IMM-urile și Comisia a calculat acest impact prin așa numitul Public uh, Impact Test. Avem o linie de comunicare cu IMM-urile pentru a le ajuta. În acest caz, impactul este mic pentru că China acoperă doar 14% din piața europeană. Apoi, legat de întrebarea domnului Zaradin, privire la folosirea instrumentelor de protecție comercială în sens protecționist și riscul de a se întâmpla așa ceva, însă văd că domnul Zaradil aproape a dispărut din sală. Singurul efect, singura influență în acest caz este numărul de plângeri primite de comisie și numărul de răspunsuri date. Politica, instrumentele de protecție comercială ale Comisiei sunt armonizate cu regulile OMC. Dacă există dosare de plângere și dacă există dovezi că are loc un caz de dumping, Comisia nu are de ales, <laughs> trebuie să deschidă o anchetă și între timp domnul Zaradil a dispărut de tot. Vă mulțumesc foarte mult. Vielen Dank. Vă mulțumesc, domnule comisar de Gucht. Înche- dezbaterea s-a încheiat. Astfel, următoarea uh, ședință are loc mâine uh, între 9 și uh, 1 și între 3 și 5. Ordinea de zi a fost publicată și ședința de astăzi s-a încheiat.